UE și uh, ENF privind decizia ITRE, Comisiei ITRE de a intra în negocieri interinstituționale în baza raportului privind regulile comune pentru mm, piața internă în sectorul gazelor naturale. Raportor domnul Buzek. Voturile vor avea loc mâine. În ceea ce privește deciziile de a intra într-un, în negocieri interinstituționale pentru comisiile TRAN și EMPL nu am primit nicio cerere de vot în Parlament. Aceste comisii, prin urmare, pot demara negocierile. De asemenea, domnul Ciupra a, a s-a alăturat grupului EFDD. A,